Uh, have probably not, uh, noticed, today is the Astăzi este uh, ziua de combatere a traficului în Uniunea Europeană. Este o onoare pentru mine să prezidez această întâlnire cu colega mea, colegul meu Joao Pimenta Lopez, vicepreședinte al Comisiei privind drepturile femeii și egalitatea de gen FEM și să îl salut uh, și pe comisarul Avramopoulos în momentul în care va sosi. Tema a fost pusă pe ordinea de zi de coordonatorii noștri uh, exact la timp. Această zi ne reamintește că traficul de persoane este o încălcare a drepturilor omului. În 2011, Uniunea Europeană a adoptat uh, directiva privind combaterea traficului Uh, directiva 2011-36, care a fost uh, consolidată cu strategia Uniunii Europene 2012-2016 și comunicarea Comisiei din 2017. Directiva și celelalte documente includ o serie de măsuri pentru abordare holistică. Aș dori să reamintesc în acest context un singur element. Aș vrea să subliniez importanța punerii în aplicare a standardelor uh, din directiva privind combaterea traficului pentru a combate impunitatea uh, făptuitorilor. Comisia Libe a cerut în mod repetat statelor membre să aibă în vedere incriminarea celor care utilizează serviciile oferite de către victimele traficului și aș dori să subliniez acest lucru încă o dată. Uh, Rândul trecut am putut să discutăm această chestiune la o audiere comună privind uh, traficarea femeilor și copiilor în contextul migrației, noua uh, formă de sclavie a uh, epocii noastre, pe data de 21 iunie 2018. Totuși, trebuie să ținem cont de faptul că nu vorbim numai despre migrație, traficare și uh, elemente care se întâmplă numai în Uniunea Europeană și care afectează cetățenii europeni. O serie de rapoarte uh, vor fi publicate în curând pentru a spori cunoștințele cu privire la traficul de persoane și să vedem dacă măsurile noastre pot să fie uh, catalogate ca fiind încunate de succes. Înainte de sfârșitul anului uh, așteptăm publicarea rapoartelor comisiei în baza articolului 23, precum și raportul de progres potrivit articolului 20 din directiva de combatere a traficării. Uh, Întâlnirea de astăzi este dedicată lansării unui studiu privind măsuri specifice de gen în acțiunile de combatere a traficului de persoane, care ne vor ajuta să înțelegem mai bine acest fenomen. Studiul a fost uh, realizat de către Institutul European pentru Egalitatea de Gen. Înainte de a da cuvântul uh, oaspeților nostru, aș dori să îl rog pe Joao Pimenta Lopes, vicepreședinte al Comisiei FAM, să spună câteva cuvinte de introducere. Mulțumesc. Aș dori să vorbesc în limba mea maternă și să mulțumesc tuturor celor care sunt prezenți astăzi. Mulțumesc pentru posibilitatea de a organiza o audiere în ceea ce privește traficul de persoane. ne îngrijorează legătura care există între traficul de persoane și criminalitatea organizată. Atunci când este vorba de șantaj, de extorcare, înțelegem că, în general, sunt implicați femeile și copiii, dar și bărbați care provin din grupuri uh, vulnerabile. Aceștia reprezintă categoria de risc maxim. Am uh, lucrat uh, asupra acestei teme în detaliu și am putut să stabilim că femeile și copiii sunt uh, afectați de acest fenomen într-o manieră disproporționată. Este vorba fără îndoială de o formă de violență împotriva femeilor și, de fapt, Este încurajat astfel un uh, uh, comerț uh, îngrozitor de exploatare sexuală. Comisia Europeană pe site-ul său oferă informații și date care, la prima vedere, par contradictorii. Un site uh, vorbește de 80% uh, de cazuri de trafic de persoane care presupun uh, prostituție și exploatare sexuală. 18% se referă la muncă forțată. Apoi, altă pagină de internet vorbește de un procentaj de 70% uh, corelat cu munca forțată. Deci o contradicție a uh, cifrelor prezentate pe cele două site-uri. Cred că cele mai fiabile uh, sunt primele cifre menționate. De fapt, uh, exploatarea sexuală este uh, principalul motor al traficului de uh, persoane și 95% uh, din uh, persoanele traficate pentru exploatare sexuală sunt femei. trebuie să înțelegem fenomenul în ansamblu. Nu putem să separăm acest uh, uh tip de exploatare de alte activități infracționale. Deci, trebuie să legăm această dezbatere uh, Uh, privind uh, exploatarea sexuală și uh, traficul de persoane, de reacția cuprinzătoare pe care trebuie să o aibă Uniunea Europeană atunci când e vorba de abordarea um, problemelor legate de prostituție. Așadar, se asistăm la o creștere a excluderii sociale persoanele care sunt vulnerabile deja uh, devin tot mai vulnerabile. Acestea sunt doar câteva cuvinte uh, introductive pentru a mobiliza această dezbatere care uh, sper că va avea rezultate foarte bune. Mulțumesc pentru aceste remarci introductive. Doresc să dau cuvântul doamnei uh, Miria Vasiliadu, uh, coordonator la nivelul Uniunii Europene a activităților de uh, combatere a traficului. Mulțumesc președinților celor două comisii pentru cooperarea dumneavoastră și pentru lansarea acestui studiu astăzi. Parlamentul desfășoară activitate ambițioasă în acest domeniu și vreau să mulțumesc călduros tuturor marcăm acum cea de-a 12-a aniversare a uh, zilei de combatere a traficului de persoane. Trebuie să ne amintim că există mii de bărbați și de femei care sunt uh, cumpărați și vânduți pe piețele exploatării și uh, obținerii de profit. De aceea ne aflăm astăzi aici. De asemenea, trebuie să abordăm o formă foarte serioasă de criminalitate organizată, care este în același timp și o încărcare a drepturilor omului. Vreau să mulțumesc colegilor din Institutul European pentru Egalitatea de Gen pentru angajamentul lor, pentru implicarea lor în acest studiu, care este o bună demonstrație a rezultatelor uh, concrete a ceea ce am uh, făcut după ce a fost uh, semnat un document de către 10 agenții în 2013 deja am declarat uh, uh, traficul pentru exploatare uh, sexuală o violență structurală împotriva femeilor și tinerilor fete. De aceea, directivă creează o obligație legală pentru statele membre de a adopta măsuri specifice de gen. Nu e vorba de o chestiune ideologică, ci o implicație juridică. Totul pleacă de la Uh, formele de exploatare și răul uh, pe care îl trăiesc aceste persoane. De asemenea, prevenirea acestor infracțiuni. Acest lucru se reflectă în comunicarea din 2017, în prioritățile pe care le-am prezentat în Parlament în trecut. Dacă ne întoarcem la 2016, am lansat uh, un studiu privind dimensiunea de gen a traficului, care subliniază că asistența dată victimelor este existentă caracterul foarte grav uh, uh, al acestor abuzuri împotriva femeilor și fetelor. Sunt severe pe termen lung, uh, ginecologice și aduc afectare psihologică acestor persoane care sunt vândute pentru o exploatare sexuală. Deci, lucrul cel mai mic pe care îl putem face este să aplicăm legislația de gen. Mulțumesc uh, președintelui pentru că a scos în uh, evidență aceste date. Avem date din 2014. 60% din victime au fost victime, victime ale traficului pentru uh, exploatare sexuală. Majoritatea erau femei și fete la sfârșitul uh, uh, anului Comisia va publica uh, date concrete, nu estimări, ale victimelor acestor forme de exploatare. Neîndoielnic este o infracțiune care afectează în mod deosebit fetele și, fetele și femeile. Apoi, Uh, sunt uh, căile uh, ilegale de migrație prin Mediterană și se vorbește de o creștere din 2014 în proporție de 600% acestor rute. Acest lucru nu poate fi pus la îndoială. Din păcate, problema traficului de persoane în scopul exploatării sexuale este tot mai puțin abordată. Accentul se pune pe alte tipuri de exploatare, din uh, motive asupra cărora uh, nu voi insista. Deci Parlamentul trebuie să asigure că dăm atenția cuvenită tuturor victimelor și că nu le marginalizăm. Trebuie să ne asigurăm că nu creăm o ierarhie a victimelor. Uh, nu avem niciun indiciu că am reușit să scădem prevalența traficului în scopul exploatării sexuale. Din păcate, Ceea ce știm este că rețelele uh, devin tot mai flexibile și găsesc uh, noi modalități de a avea astfel de victime. Europolul spune că cererea constantă de servicii asociată cu exploatare și inegalitățile uh, care există sunt motorul traficului de persoane. Europolul spune asta. De asemenea, se spune că sunt uh, state membre unde prostituția este legală și acest lucru ușurează uh, activitatea și exploatarea victimelor. Din păcate, știm dintr-o revizuire cuprinzătoare a politicii. Comisia a publicat o idee de uh, proiecte finanțate cu constatările din 2003 până astăzi, excluzând criza migrației. Finanțarea a fost uh, dublată uh, atunci când e vorba de exploatarea uh, forței de muncă uh, în comparație cu exploatarea sexuală. Deci am găsit ce am căutat. Uh, nu trebuie să uh, oprim lupta de a ajuta victimele uh, exploatării sexuale. Este ușor să spunem că traficarea se întâmplă pentru că oamenii sunt vulnerabili. Nu e oare o cale prea ușoară? Asta nu se întâmplă pentru că oamenii sunt vulnerabili, ci pentru că sunt implicate profituri, bani și pentru că sunt oameni care sunt gata să exploateze vulnerabilitatea altora. Să lăsăm deoparte traficantul, uh, profitul, cei care uh, abuzează. Nu mai avem trafic, ci avem doar o vulnerabilitate. Apoi, uh, Europolul a produs uh, un, a publicat un studiu acum jumătate de oră. Traficarea de minori pentru exploatare sexuală este foarte profitabilă. Astăzi s-a spus asta. În calitate faptul că uh, criminalii făptuitorii sunt uh, uh, conștienți de faptul că clienții sunt gata să plătească mai mult pentru actele sexuale cu copii decât cu adulți. Asta se întâmplă astăzi. S-a publicat studiu cu jumătate de oră în urmă. Tot în acest raport se spune că unele fetițe au șapte ani. De aceea aniversăm această zi. De aceea este important să ne aflăm astăzi aici. Trebuie să abordăm cererea pentru că este o obligație uh, legală. Trebuie să prevenim infracțiunea pentru că uh, avem prin lege obligația de a face acest lucru și trebuie să oprim această cultură a impunității. Ce se întâmplă cu violatorul unei fetițe de șapte ani care a plătit mulți bani pentru fetița aceea? unde este el, că în general e vorba de un el. Este cultura impunității care trebuie să uh, se termine. În 2016, în multe state membre, nu este ilegal să utilizezi sau să cumperi uh, servicii știind că persoana este o victimă. În 2017, comunicarea noastră continuă. Este o prioritate prioritatea numărul 1 a Comisiei, să încurajeze statele membre să incrimineze pe cei care uh, folosesc servicii uh, uh, în cunoștință de cauză. Vă întreb, ați văzut o fetiță de șapte ani și uh, ați luat-o drept uh, o persoană care participă la un act sexual uh, cu uh, bunăvoie? Uh, este vorba de persoane vulnerabile care se așteaptă că vor fi exploatate. Am ajuns la punctul în care spunem victimele traficului sunt exploatate. Ne așteptăm ca vulnerabilitatea de facto înseamnă că persoanele acestea vor fi exploatate și cred că trebuie să ne fie rușine că gândim așa. Trebuie să inversăm acest tip de gândire și trebuie să-i tragem în răspundere pe profitor, pe cumpărătorii de bunuri și servicii, pe clienți, produsele utilizatorii și abuzatorii și îi includ aici pe violator. Deci ei trebuie să răspundă și legea uh, trebuie să facă acest lucru. De aceea am uh, lucrat îndeaproape uh, cu aceste instituții. Nu avem nicio scuză să nu punem în aplicare directiva Uniunii Europene de combatere a traficului de persoane. Trebuie să mulțumim Parlamentului că avem un instrument atât de cuprinzător și nu avem nicio scuză să nu avem uh, o abordare a dimensiunii de gen. Asta trebuie să facem. Mulțumesc! Muito obrigado, uh, ehm, Miria Vassiliado, pelas palavras. Mulțumesc Acum vreau să dau cuvântul directoarei Institutului European pentru Egalitatea de Șanse, doamnei Virginie de Bach. Vă mulțumesc! Am ascultat cu atenție primele cuvinte și înșiruirea de fapte și m-am gândit că mâine sau săptămâna viitoare unul dintre noi s-ar putea să nu-și mai găsească fica, sora, Uh, să afle că fata studentă a dispărut și n-ai ști unde a dispărut, n-ai ști ce i s-a întâmplat, când ai să o revezi. Și acum că avem tehnologia digitală, ne dăm seama că au loc mai multe um, acte de violență online Și e mult mai simplu să le înșeli pe fete și să le atragi și ele să devină victime ale traficului. Trebuie neapărat să luăm măsuri și să venim cu noi uh, idei, pentru că fenomenul ia amploare în loc să scadă. Pentru că 95% uh, dintre victimele traficanților de ființe umane și cei care exploatează în scopuri sexuale sunt fete și femei. Așa cum s-a spus, am semnat noi 10 directori de agenții, am semnat într-o a doua rundă acest angajament uh, de luptă împotriva traficului de ființe umane, un angajament destinat uh, Consiliului și Parlamentul și am vrut să arătăm cât de importantă este perspectiva de gen, pentru că, bineînțeles că există o legătură cu inegalitățile, cu puterea, cu actele uh, strâns legate de uh, violența uh, pe motive de apartenență uh, la un sex. Poliția, Europolul, atunci când cooperează atunci când încearcă să-i prindă pe uh, violatori, pe cei care intermediază um, actele de exploatare, ar fi bine să se țină cont de această perspectivă de gen și în raport am încercat să analizăm fenomenele. Vrem să existe o complementare. În anumite cazuri, în directiva trafic, lupta împotriva traficului, unele aspecte sunt bine definite, dar acum ar fi bine să venim cu o latură suplimentară, să orientăm, să sfătuim statele membre. Avem aceste caracteristici specifice uh, um, pentru femei, pentru că ele sunt mai vulnerabile și se cere implicarea organizațiilor de sprijin. Știm că organizațiile de femei, organizațiile societății civile sunt cele care au cunoștințe pe care nu le dețin autoritățile și tocmai acestea sunt cele care înțeleg uh, ce se întâmplă. Unul dintre aspectele menționate astăzi de cei care au luat cuvântul înaintea mea este că foarte multe dintre inegalitățile între sexe sunt pertinente în aceste circunstanțe și când ești o victimă și apoi trebuie să te întâlnești cu autoritățile, să depui plângere, ești interogat la poliție. Însă deseori uh, victimele uh, nu sunt luate în serios, nu li se dă crezare, mai ales că nu există martori direct. Deci trebuie să existe cineva care să dea o mână de ajutor, să arate că um, um, aceste victime chiar spun adevărul. De exemplu, când e vorba despre victime minore, dacă directiva privind lupta împotriva traficului presupune implicarea activă a organizațiilor de sprijin, atunci directiva privind drepturile victimelor completează directiva de luptă împotriva traficului pentru că stipulează ce fel de um, formare, de pregătire trebuie să se ofere membrilor acestor organizații de sprijin. Când am analizat uh, situația și dacă directiva luptă împotriva traficului uh, completează bine directiva drepturilor victimelor și dacă nu este nevoie de o revizuire, ne-am dat seama că se pot crea sinergii suplimentare. Nu e vorba numai despre um, autorități care trebuie sensibilizate. Mă gândesc la poliție, la cei de la spitale. Dacă ei nu sunt uh, informați, pregătiți și nu dispun de cunoștințele necesare, atunci e mai greu pentru victime. Uh, atunci când victimele sunt uh, uh, audiționate că, și mai ales dacă este vorba de copii, trebuie să fim atenți ca în cadrul acestor proceduri uh, victima să nu fie pusă într-o situație stânjenitoare, să nu se simtă uh, victimă pentru a doua oară. Deci eu cred că putem să oferim statelor membre niște linii de orientare suplimentare, să le spunem cum să conducă aceste interviuri, aceste audieri, într-un mod mai subtil, um, menajând sensibilitatea um, victimelor. Bineînțeles că Sănătatea psihologică este un aspect sensibil, uh, sarcinile nedorite, pentru că multe dintre femeile care sunt victime ale traficului uh, ajung să fie gravide în pofida voinței lor. Deci, de asemenea, directiva privind drepturile victimelor poate să aibă o plus valoare pentru că arată statelor membre cum să țină cont de persoanele cu nevoi speciale, cum să acorde consiliere psihologică Vorbim și despre sprijin eh, acordat copiilor, de exemplu, în centrele um, deschise pentru minorii care au fost um, um, victime ale traficului, mai ales uh, fetele. În multe mm, state se folosesc asemenea centre, dar copiii care au avut niște experiențe atât de traumatizante nu pot să fie găzduiți în centrele obișnuite pentru minori. Deci noi vrem să încurajăm statele membre să deschidă niște centre aparte pentru a acorda un ajutor țintit copiilor ce au avut de trecut prin asemenea uh, experiențe. Am mai spus că Traficul în uh, scopuri uh, sexuale este o formă de violență împotriva femeilor, dar este important să nu se considere că este doar o formă de exploatare a ființelor umane ca oricare alta. Nu, pentru că este, cum spuneam, o formă uh, de violență împotriva femeilor. Și statele membre care au strategii de luptă împotriva um, violențelor, a căror victime sunt femeile, nu fac legătura cu uh, lupta împotriva traficului uh, în scopuri de exploatare sexuală. De aceea spuneam că cele două trebuie să fie îmbinate ca să se depună mai multe eforturi la nivel național um, în această privință. În ceea ce privește identificările. Am făcut un studiu în urmă cu câțiva ani despre costul violenței împotriva femeilor. Sunt uh, sume enorme pe care nu ar trebui să le cheltuim dacă am avea măsuri de prevenire, de exemplu să identificăm acele femei care se află într-o situație de risc pentru că nu numai că am salvat un număr mare dintre ele, dar ar trebui să alocăm mai puține resurse. Identificarea poate să fie ușurată de conștientizarea anumitor circumstanțe, de exemplu, femeile care trăiesc în condiții de sărăcie, femeile care riscă să fie Um, măritate cu forța de către familii. Și, de exemplu, dacă o fată este forțată să se căsătorească cu cineva pentru că familia are nevoie de bani, e contrar oricăror principii, oricăror strategii și așa ceva se întâmplă în continuare în Uniunea Europeană. Și apoi mă refer la grupurile vulnerabile, romii, cei care vin din familii sărace. Deci există niște uh, circumstanțe care ne pot permite să identificăm aceste uh, fete și femei care se află într-o situație de risc și să luăm măsuri de prevenire. Ieri, de exemplu, am uh, discutat cu președinția română și am spus că s-ar putea antrena uh, poliția, de exemplu, cum să identifice aceste uh, fete și aceste femei și să încerce să le protejeze. Justiția, accesul victimelor la justiție. În raport avem un întreg capitol pe această temă. În afara faptului că majoritatea fetelor care au fost uh, uh, victimele traficului uh, nu mai au încredere în ele, uh, sunt foarte fragile, labile, psihic, ele, în plus, nu au nicio încredere în justiție, sunt uh, uh intimidate și intră în joc mulți alți factori. Vedem însă că dacă chiar îi pregătim pe cei care vin în contact cu aceste victime, în consecință, și dacă numărul de uh, punere sub urmărire a traficanților crește, pentru că rata uh, condamnărilor este foarte mică în aceste cazuri. Uh, prin urmare, victimele nu au încredere și, în plus, nu e normal uh, ca ea să fie din nou confruntată cu uh, traficantul. Avem nevoie de o modalitate de a acorda un tratament onest uh, victimelor, dar dacă există vreo îndoială, atunci să se acorde mai mult credit victimelor și nu uh, autorilor uh, faptei. Poate să pară niște truisme, poate să pară niște stereotipuri uh, și tocmai pe acestea trebuie să le prevenim, pentru că în multe state membre se întâmplă astfel și uh, statisticile ne dovedesc. În ce privește uh, recomandările, procesele penale sunt foarte importante și trebuie, așa cum spunea doamna, domnul președinte al Comisiei FEM, trebuie să avem o abordare cuprinzătoare, pentru că nu poți să spui că <clears throat> uh, e suficient să se ia măsuri uh, la un minister și apoi punct. Nu. Avem nevoie de o abordare cuprinzătoare. Am elaborat niște indicatori și sugerăm uh, strângerea de date, astfel încât pe viitor să putem să monitorizăm mai bine situația și să ne dăm seama care sunt următorii pași. Am putea să începem așa să analizăm fenomenul bazându-ne pe niște date solide, fiabile. Pregătirea celor care uh, lucrează în domeniu. Trebuie să înceapă imediat. Pentru că zi de zi pierdem lupta, pierdem teren în uh, lupta cu traficanții de ființe umane. Thank you, thank you very much. Mulțumesc. Am să dau cuvântul și doamnei Zdacova care este șefa unității uh, ONU, ceea ce privește drogurile și criminalitatea. Aveți cuvânt. Mulțumesc foarte mult că îmi dați cuvântul. Este o plăcere să fiu astăzi aici cu dumneavoastră, căci este ziua de sensibilizare față de traficul de persoane, moment important pentru a îmbunătăți uh, situația. Doamnelor și domnilor, în numele 1DC, Vreau să felicit Institutul European pentru Egalitatea de Gen, Comisia Europeană și pe coordonatorul uh, pentru rezolvarea traficului de persoane. Este un raport foarte bun uh, antitrafic și vreau să profit de această ocazie pentru a mă referi la trei elemente esențiale. Așa cum ați spus, datele corecte de încredere sunt foarte importante pentru a rezolva problema traficului de persoane. După cum rezultă din mai multe analize, inclusiv din raportul UNODC, femeile și fetele reprezintă 70% din victimele identificate ale traficului de persoane. Adesea, ele sunt victime ale exploatărilor sexuale. Totuși, datele de încredere au identificat și alți factori de gen de avut în vedere. Trebuie să fie identificate și victimele de sex masculin și problema masculinității ca fiind uh, aici uh, o, o problemă subestimată. Sunt uh, probleme grave în acest sector și mereu există riscul de a cădea victima traficului de persoane. Măsurile specifice de gen trebuie să meargă mână în mână cu o abordare bazată pe respectarea drepturilor omului, o abordare sensibilă. Raportul, publicația de astăzi, respectă principiile din Agenda 2030, care pune capacitarea femeii și uh, obiectivul, uh, obiectivele pentru dezvoltarea durabilă 6 și 5 în concordanță. Nu în ultimul rând, trebuie să menționăm importanța parteneriatelor și cooperării. E un parteneriat vechi între UE și ONU și foarte bun. E o acțiune globală împotriva traficului de persoane și a traficului de migranți. Există o acțiune numită GLOW Act, finanțată de Uniunea Europeană și implementată de UNODC, IOM și UNICEF, cu contrapărți uh, în, uh, numeroase, în câteva zeci de state. E și un grup de coordonare împotriva traficului de persoane, ICAT, care cere o abordare holistică și comprehensivă pentru a rezolva problema traficului de persoane, inclusiv oferind sprijin victimelor. Asta în concordanță cu publicația pe care o discutăm astăzi. Inițiative precum campania UE Her Story, Our Story și altele sublinează nevoia de a avea egalitate de gen, de a rezolva problema traficului și de a lupta împotriva discriminării fetelor și femeilor. Sunt și campanii precum Act to Protect, Hear Your Voices, toate acestea având în vedere protecția victimelor, femei, bărbați, adulți, copii. Și ajung la ultimul comentariu, subliniez importanța participării egale, participarea de plină a tuturor persoanelor la pace și securitate. După cum bine știți, Premiul Nobel pentru Pace în 2018 a fost acordat doamnei Nadia Morat, ea fiind cea care a luptat împotriva traficului de persoane. Este o recunoaștere a uh, luptei doamnei Morad pentru uh, faptul că a luptat uh, pentru respectarea dreptului femei în zonele de conflict. S-a ajuns foarte departe cu recunoașterea problemei. Ea este o supraviețuitoare. Munca ei și a altor ca ea trebuie să fie susținută în continuare pentru a preveni și a răspunde la traficul de persoane. Uh, în, la sfârșit vreau să vă felicit pentru publicarea unei resurse atât uh, de bune și într-un moment atât de oportun. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la întrebări și răspunsuri din sală. Doamna Björk are cuvântul. Vă mulțumesc! Vreau să mulțumesc uh, ambelor, ambelor doamne președinte și tuturor invitatelor și cercetării, cercetătorilor care s-au implicat în redactarea acestui raport. Lucrez de mai multă vreme pe acest subiect și, după cum știți, acest Parlament a cerut o strategie împotriva traficului, n-am primit una din partea Comisiei, ceea ce este, după mine, deplorabil, căci fără o strategie nu poți avea angajamente pe termen lung. Am făcut, s-a făcut acest comentariu, insist să-l fac încă o dată, căci această instituție a cerut o strategie. Ne uităm apoi la traficul de persoane și la documentul de anul trecut. Sunt lucruri bune și importante acolo, dar se merge iarăși pe chestiunea securității și migrației. Trebuie însă să fim foarte vigilenți cu asta, pentru că atunci începem să vorbim despre o cu totul și cu totul altă poveste. Și știm că sunt anumite forțe și din această instituție și din anumite guverne care vor să facă ca totul să fie despre migrație și securitate. Și în acel context vor să vorbească doar despre trafic. Uh, mă axez astăzi pe gen. Sunt aspecte specifice pe gen, efecte specifice ale genului cu privire la trafic, atât în ceea ce privește victimele, cât și în ceea ce privește pe cei care fac abuzul. Trebuie să vedem ce uh, măsuri penale există și cum putem să protejăm victimele. Vreau să mă refer un pic la asta pentru a fi foarte clar în exprimare. Într-un fel, noi știm ce trebuie făcut. Trebuie să oprim cererea pentru victimele traficului. Și dacă vorbim despre aspecte specifice pe gen, cum s-a mai spus, femeile și fetele sunt uh, uh, um, traficate în uh, scop de exploatare sexuală în, în mare parte, în mare parte. Atunci trebuie să vorbim despre piețele de prostituție din Europa. Și trebuie să vedem că acolo unde sunt piețe mari de prostituție, e și mare numărul de victime ale traficului și de abuz, evident. Astfel, și noi știm că despre asta s-a tot vorbit, în cele două țări în care prostituția a fost instituționalizată și nu spun legalizată, traficul a crescut, abuzul și exploatarea de asemenea, căci industria prostituției impune și posibilitatea de a exploata victimele. Nu există altă cale să ai o asemenea piață. Puteți spune, nu vreau să atac bordelurile, o să fie o problemă politică, o să fie o problemă economică. Știu, e greu, căci ataci o structură perfect patriarhală. Dar noi suntem aici feminiști și trebuie să îndrăznim și să spunem că nu e vorba despre nici o libertate sexuală, ci este vorba despre putere, inegalitate și opresiune. Și mereu sunt vulnerabilitățile cele care sunt exploatate. Deci, uh, să spunem lucrurilor pe nume, e vorba de cei care cumpără prostituție, de pești, de proxeneți și așa mai departe. A sosit momentul să oprim impunitatea. Trebuie să incriminăm pe cei care cumpără aceste servicii. Sunt pentru modelul nordic. Și măcar să incriminăm pe cei care exploatează serviciile. Rezultate în urma traficului de persoană. Ar trebui, de fapt, să fie răspunderea lor să găsească informația dacă o persoană este traficată sau nu. Deci asta e pe de o parte. Și apoi, la nivel european, vreau să știm cum putem să susținem autoritățile de urmărire penală. Cum să eficientizăm procedurile judiciare, cum să adunăm, să fie adunate toate probele de care este nevoie pentru a face o cauză. Și sunt de acord cu coordonatorul care spune că șapte țări încă nu au luat-o pe această... Uh, că, că multe țări, mă scuzați, n-au luat-o pe această cale, dar multe au luat-o și este foarte important să eficientizăm toate aceste acțiuni. Și când e vorba de cooperarea globală, internațională, Uniunea Europeană ar trebui să-și asume o mult mai mare răspundere, căci noi suntem uh, aici o forță motrice și dacă tot vorbim despre acțiuni specifice pe gen, trebuie să investim în femei și fete. Cineva a spus cândva că dacă ar trebui să investim în ceva, atunci în educația fetelor, să rămână în școală, căci nu știu care e vârsta media victimelor de trafic, era pe undeva la 16 ani la un moment dat, deci dacă fetele stau în școală, atunci, în plan global, tendința aceasta va scădea. Numărul victimelor de trafic uh, va scădea. Uniunea Europeană trebuie să fie mult mai bună în ceea ce privește activitatea sa în plan global. Și oricum avem multe și la noi în ogradă. Mai întâi să oprim impunitatea și să implementăm ceea ce știm că funcționează și anume să tăiem cererea. Mulțumim foarte mult. Are contul doamna Chinici. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Eu vreau să mulțumesc oaspeților noștri pentru prezentările lor pe această temă de foarte mare importanță, traficul de ființe umane, care în mod normal este apanajul organizațiilor criminale internaționale, este uh, în primul rând cu scop de exploatare sexuală și Victimele sunt femei, uh, fetițe și uh, băieței. Este o formă de violență, violență mm, de gen împotriva femeilor, dar este și o formă foarte gravă de încălcare a drepturilor omului și cum să o combatem? O combatem cu dreptul și cu justiția. În acest sens, Vreau să vă întreb, pentru că ați discutat despre cele două directive, directiva trafic de ființe umane și directiva drepturile victimelor. Ați spus că trebuie să fie aplicate într-un mod coordonat. Dar în anumite țări încă trebuie făcute eforturi pentru că aceste directive să fie cu adevărat puse în aplicare. Deci vreau să întreb, cum să stimulăm statele membre să le influențăm pentru ca aceste două directive să fie aplicate. Cât despre rolul uh, Europolului, care uh, este uh, crucial pentru coordonare, am putea să îl um, consolidăm, mai ales ca să permitem o mai bună coordonare a activităților forțelor de menținere a ordinii. Mi se pare că este un instrument foarte important ca să luptăm la nivel internațional împotriva traficanților de ființe umane. Un alt aspect foarte important din punctul meu de vedere, eu, înainte de a ajunge în Parlamentul European, m-am ocupat de protecția minorilor. Protecția victimelor este un aspect fundamental. De unde și această idee de a lupta cu dreptul și cu justiția împotriva traficului. Dar trebuie luate măsuri concrete în cadrul unui sistem integrat în favoarea victimelor. Fără îndoială, cel mai important este să facem identificarea, un pas dificil, complex, pentru care este nevoie de o formare adecvată, în primul rând din rândurile poliției, pentru că, în mod normal, ei se află pe linia întâi, ei sunt primii pe care victima îi vede. Eu, cum am spus, sunt convinsă de acest lucru, dar uh, dumneavoastră credeți că e merită să investim în uh, formarea polițiștilor în țara mea, în Italia, s-a creat un sistem de ajutorare a victimelor, care presupune prezența uh, unor experți, a mm, reprezentanților asociațiilor, administrației, a um, medicilor și așa mai departe, ceea ce este extraordinar de important, mai ales când avem de-a face cu copii. Um, și de aceea e foarte greu să mm, scoți la iveală suferința acestor victime și apoi să poți să îi ajuți și să-i faci să uh, depună mărturie despre um, tratamentele la care au fost supuși. De aceea vreau să aflu părerea dumneavoastră. Credeți că avem nevoie de un adevărat sistem de sprijin, de ajutorare a victimelor? Și încă o dată vă mulțumesc pentru prezență. Thank you. Mulțumim. Înțeleg că va ajunge și domnul comisar în curând. Această reuniune comună se va încheia în curând. Doamnă Sipăl, doriți noastră să interveniți? Mulțumesc, doamnă președinte. Pe de o parte, sunt foarte recunoscătoare că avem astăzi această dezbatere, pe de altă parte, sunt rușinată. Suntem în Uniunea Europeană, suntem în secolul 21 și doamna Vasiliadu tocmai a spus că cifrele în ceea ce privește traficul de persoane, exploatarea sexuală a femeilor și copiilor, cresc aici, în inima Europei. Este înspăimântător și este înspăimântător că dezbaterea de acum se axează foarte, foarte tare pe trafic și migranți când de fapt problema este exploatarea și are un potențial foarte mare. Ori acesta cade într-un con de umbră. Și teama mea este că așa este și în autoritățile din statele membre, că focusul, accentul este altul și că de fapt nu se ocupă lumea exact de acest subiect de exploatare și de trafic de persoane. Trebuie să combatem infractorii. Trebuie să îi combatem pe traficanți s-a spus că dacă urmărim banii, atunci problema este rezolvată. Însă eu mă tem că nu e așa de ușor. Pentru că, da, e adevărat, pe de o parte avem pe infractori și apoi, pe de altă parte, avem sărăcia și lipsa de perspectivă și sunt două elemente care se hrănesc reciproc. Și vedem că cu cât e mai mare disperarea și uh, Uh, sărăcia, cu atât uh, oamenii ajung într-o situație imposibilă și se expun acestor situații de trafic sau își expun copiii. Sunt lucruri care nu trebuie trecute cu vederea. Mai am o întrebare. Unde are loc acest abuz? Discutăm foarte mult despre internet. Și da, într-un fel așa este. Dacă urmărim pozele și vedem cine le pune pe internet și așa putem să identificăm, să găsim victimele, dar totodată în această dezbatere uităm ceva, că în spatele fiecărei poze, în spatele fiecărui film, se află un abuz care are loc în viața de zi cu zi, în viața reală. Mă întreb, suntem așa de puțin atenți încât și în, nici în Europa, nici în alte țări nu își dă nimeni seama că dintr-o dată dispar femei și copii sau femeile și copiii se comportă altfel, brusc, din cauza care loc abuzul? Uh, avem aici o mare sarcină, nu doar în uh, domeniul polițienesc și al justiției, ci în general, în plan social. Și închei cu o indicație uh, asupra unor dezbateri din această instituție. Se vorbește adesea despre violență asupra femeilor, inclusiv violență domestică și chiar și aici în acest parlament sunt colegi care spun haideți să nu mai tot vorbim despre violență la adresa femeilor. E violență și în alte grupări. Rușinos este și acest aspect. Înspăimântător, femeile sunt jumătate din societate și de secole ele sunt mereu expuse pericolului, abuzate în diferite feluri, supuse presiunilor de diferite soiuri, că trebuie mereu să te justifici ca să lupți pentru drepturile acestora și să înceteze asta, arată cât de mare este provocarea încă. Și de aceea eu sper ca noi toți cei care suntem interesați de subiect să reușim să venim cu o strategie completă, socială, pentru ca violența, traficul de persoane, exploatarea, mai ales a femeilor și copiilor, să fie lucruri combătute, să aducem la unison toate elementele în așa fel încât în următorii ani să nu auzim mereu același lucru, și anume că cifrele au crescut din nou. Mulțumesc și mulțumesc pentru munca dumneavoastră. And at the end... La sfârșit, Domnul Martin. Oui, merci. Um, Mulțumesc că am ascultat cu atenție ceea ce au spus uh, colegii mei și ceilalți. Fac parte dintre cei care fac o legătură strânsă între sărăcie și traficul de persoane. Chiar dacă aceasta există cu adevărat, a spus doamnă, sunt uh, familii care, din lipsă de bani, își uh, mărită fetele la o vârstă uh, fragedă. Anul trecut am fost în Sicilia, uh, acolo unde uh, o rută de trecere pentru uh, traficul de persoană. Mă gândesc la femeile românce care sunt exploatate acolo. Am fost uh, uluit să văd uh, ce mijloace uh, restrânse are la dispoziție justiția italiană. Procurorul este singur cu trei persoane pentru uh, a cuprinde toată această activitate uh, complexă. Sigur, există organizații care au grijă de victime, dar sunt foarte puțini. Peste tot în Franța, în Italia, în România, în Spania, Uh, la câțiva kilometri de mine sunt uh, mai bine de o mie de prostituate uh, unde se face exploatarea femeilor de obicei minore. Și asta am văzut tuturor. Toată lumea știe de acest lucru. Dacă Europa vrea să iasă din această atitudine ipocrită și să spunem că vrem să luptăm contra prostituției și al traficului de persoane, e vorba de dreptul femeilor, de dreptul uh, drepturile omului, atunci trebuie să armonizăm legislația noastră privind prostituția pentru că sunt țări care interzic acest lucru, altele care acceptă acest lucru. Deci trebuie să începem prin acest lucru. Vreau să spunem uh, cu toții, toate instituțiile europene vom decreta drept cauză europeană combaterea prostituției și uh, a traficului de persoane, indiferent din ce origine și Europa Uh, a crescut mijloacele de care dispune Frontexul, pentru că Europa consideră că trebuie să luptăm contra imigrației, imigrației ilegale. O să revin la acest lucru, dar care sunt mijloacele care sunt la dispoziția uh, instituțiilor, asociațiilor sau uh, organelor uh, polițienești pentru a lupta contra acestui flagel. Nu există o linie bugetară la nivelul Europei care să spună alocăm atâția bani pentru a crea un soi de Frontex care să combată traficul de persoane. Deci trebuie uh, rapoarte, trebuie cuvinte, dar mai presus de orice e nevoie de acțiuni. Ok, thank you. Bine, mulțumim. Domnule comisar, avem acum un schimb de opinii cu privire la măsuri specifice de gen în uh, măsurile antitrafic de persoane. Institutul pentru Egalitatea de Gen a făcut o prezentare. De fapt, noi am cam terminat schimbul de opinii între membrii Parlamentului, dar uh, acum avem uh, plăcerea de a vă da ascultare, de a asculta ce aveți de spus pe acest subiect foarte important. Stimată doamnă președinte, dragi colegi, doamnă vicepreședinte, doamnă director, doamnă coordonator, doamnelor și domnilor, încep prin a vă spune că regret foarte tare că n-am fost aici de la început. A fost însă o zi grea pentru mine. Vin direct de la audierea pentru descărcare bugetară de la cont. Foarte bucuros sunt să fiu aici, împreună cu dumneavoastră, marcând o zi specială, ziua UE antitrafic de persoane. E o zi europeană care ne aduce tuturor aminte de obligația noastră colectivă să continuăm și să accelerăm efortul pentru a eredica această crimă odioasă, pentru a oferi act acțiune și sprijin tuturor victimelor. Și mai mult decât atât, ar trebui să ne amintim de această zi în fiecare zi, nu doar o dată pe an. Traficul de ființe umane are loc nu doar în Libia, după cum unii cred, sau în orice caz undeva departe de Uniunea Europeană. El se petrece și în societățile noastre europene. Instinctul ne-a spus asta și lucrurile sunt acum dovedite de cifre flagrante. Crima exploatării sexuale are în vedere mai ales femeile, fetele tinere. Ele sunt victimele. Din momentul în care am preluat portofoliul meu în urmă cu patru ani, cu politica antitrafic cu tot, am făcut presiuni pentru rezultate operaționale, tangibile. Singurul mod de a izbuti este să ne unim forțele. Statele membre, instituțiile și agențiile noastre și, desigur, societatea civilă. Astăzi avem acest eveniment și dumneavoastră, membrii LIBE și FEM, plus Institutul European pentru Egalitatea Genului și plus coordonatorul nostru antitrafic, cu toții arătăm că acțiunea colectivă și uh, concertată este elementul cheie uh, pentru eficiența și coerența în acest domeniu. Raportul cu privire la măsurile specifice pe gen în acțiunile antitrafic prezentat astăzi este foarte important. Ați avut deja oportunitatea de a discuta despre câteva acțiuni cheie, prioritare. Eu, în decembrie 2017, am uh, făcut o prezentare pentru a continua într-o manieră bine țintită lupta noastră împotriva traficului de persoane. E vorba de a oferi asistență statelor membre în ceea ce privește onorarea uh, obligațiilor în cadrul directivei antitrafic cu adoptarea de măsuri specifice de gen. Asta contribuie la efortul nostru comun de a le susține pe acele femei, acele fete care au suferit din cauza traficanților și abuzatorilor. Fetele sunt foarte vulnerabile, însă nu sunt singurele și mulți minori, mulți băieți sunt exploatați și ei, traficați, abuzați. Astăzi, Europol publică un raport care oferă o analiză aprofundată a rețelelor criminale implicate într-una dintre cele mai hidoase crime, uh, abuzul copiilor. Vrem ca astfel să ne asigurăm că atingem o mare prioritate din politica antitrafic, și anume că victimele traficului primesc ajutor adevărat și că drepturile acestora sunt cu adevărat respectate și consolidate. Înainte de sfârșitul anului, voi lansa și al doilea raport antitrafic. Acolo vom uh, participa uh, tiparele de acțiune care au rezultat uh, și felul în care se desfășoară lupta împotriva traficului în Uniunea Europeană. Astăzi este ziua UE antitrafic. Ea marchează în Europa și în plan global o luptă importantă. Vă încurajez să ne unim forțele, să oprim societăților noastre să mai permită orice formă de exploatare să ne ajutăm unii pe alții, în așa fel încât să reușim să tratăm victimele cu demnitatea și respectul meritat, să avem toleranță zero față de o cultură a impunității și, mai mult decât atât și mai important, să facem tot posibilul pentru ca oamenii să nu devină victime în primul și în primul rând. Când vorbim despre ființe umane, despre fete, femei, trebuie să fie egalitate de gen. Trebuie ca fetele, femeile să trăiască fără a se teme pentru viața lor. Nu e loc pentru trafic de persoane, nici în societatea europeană, nicăieri în lume, de fapt. Avem o obligație morală să rezolvăm problema și să venim cu rezultate, nu doar cu vorbe. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Uh, thank you very much, uh, Mr. Mulțumesc, domnule comisar. Acum aș da cuvântul principalilor noștri vorbitori uh, pentru a da răspunsuri la întrebările care le-au fost uh, adresate. Vă rog, două minute, nu mai mult de atât. Mulțumesc foarte mult, în primul rând, toate comentariile sunt legate de acest tablou de ansamblu la care, despre care vorbim. Vorbim despre armonizarea legilor și sunt întru totul de acord că una dintre modalități ar fi să nu avem atâtea directive și atâtea uh, uh, cadre. Așa cum uh, Malin Biorco a spus, e vorba și de cerere. Uh, în momentul de față există modalități uh, diferite, sistemele infracționale sunt diferite. Deci asta înseamnă că nu o să ajungem nici măcar să facem comparații, să nu mai vorbim despre celelalte uh, servicii și pachete. Este important așadar să găsim o cale pentru a vedea cum procedăm uh, în continuare acest uh, lucru ar putea să aibă un impact uh, asupra uh, descreșterii acestui fenomen. S-a vorbit despre educație și acum vorbim despre tinerele fete astfel încât ele să se aștepte la așa ceva. Nu e vorba numai de poliție. Uh, școala este o componentă importantă și educația pentru fetele care uh, sunt confruntate cu acest risc. Vorbim despre uh, anumite grupuri etnice, despre sărăcie și atunci Ă, ne dăm seama că uh, trebuie să îmbunătățim sistemul de justiție. Apoi, informațiile de care dispun tinerele în școli, ă, informații în legătură cu riscul sau posibilitățile pe care le au de uh, a evita, mai ales uh, tinerele rome. Acest lucru confirmă că nu putem uh, să uh, limităm uh, combaterea traficului într-un singur domeniu, ci trebuie să avem în vedere diferite aspecte acolo unde există componenta de gen. Mulțumesc! Nu am timp și nu am nevoie de timp pentru că prezența comisarului spune foarte mult la unele din întrebări aș vrea doar să spun că monitorizăm atent obligațiile statelor membre potrivit directivei de a asigura uh, transpunerea uh, corectă și deplină. Comisarul a fost foarte clar, avem abordare cuprinzătoare și punem accent uh, pe faptul că Uh, traficul nu este legat numai de migrație, deci uh, sub conducerea comisarului uh, lucrăm în acest sens. Vrem ca fondurile să fie pe măsura priorităților de politică și pentru a veni în întâmpinarea preocupărilor eurodeputaților trebuie să găsim proiecte și comisarul este foarte atent să facă acest lucru Uh, apoi uh, diferite programe de finanțare. Nu pot decât să încheie cu cele spuse de uh, comisar și care sunt acțiunile cuprinse în comunicarea din 2017. Trebuie să punem capăt culturii impunității. De fapt, la urma urmei, acesta este scopul nostru. Trebuie să oprim fluxurile de bani și trebuie să oprim cererea de exploatare sexuală. Ceea ce avem uh, sunt uh, uh, lucruri cât se poate de concrete și bine țintite și vedem rezultate, vedem cât de îndeaproape lucrăm cu statele membre. Mulțumesc și mulțumesc comisarului. Mulțumesc pentru această dezbatere interesantă. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența noastră și pentru alocuțiunea noastră. Mulțumesc invitațiilor noștri care au luat uh, uh, cuvântul. Mulțumesc uh, uh, copreședintelui uh, domnul Lopez. Vă mulțumesc, dragi colegi, și acum o să începem următorul punct. O rog pe doamna Barbara Spinelli să mă uh, înlocuiască